Good afternoon, everybody, and uh, we will start the meeting now, and I will. Bună ziua tuturor! O să începem reuniunea noastră, iar eu am să trec la limba suedeză. Hej och eh, hjärtligt välkomna allihopa. Det är kul att se er igen efter sommaruppehållet. Och eh, vi ska starta med voteringar väldigt, väldigt snart. Vi ska bara ta... Bună ziua! Mă bucur să văd după vacanța de vară. Haideți să începem cu punctele formale de pe ordine de zi. În primul rând, reuniunea coordonatorilor tocmai s-a încheiat. La punctul 2 avem adoptarea ordinii de zi. Nu s-au făcut propuneri de modificări, așadar considerăm ordinea de zi adoptată. La 3. Comunicările președintelui. O reuniune comună cu Subcomisia pentru Drepturile Omului va avea loc pe 9 octombrie. Și raportul special ONU privind violența împotriva femeilor, doamna Maio, va fi prezentă. Am să mă asigur, deci, că toată lumea primește toate informațiile referitoare la acest eveniment. Punctul 4. Comunicarea președintelui privind recomandările coordonatorilor. Cred că ați văzut pe ordinea de zi, pe procesul verbal, de fapt, pe care îl aveți în uh, dosarele dumneavoastră, uh, Uh, vreau să știu dacă există cineva care are ceva de adăugat la, aceste proces, la acest proces verbal. Dacă da, atunci vă rog să înmânați aceste comentarii secretariatului. Avem la punctul 5 procese verbale care trebuie aprobate ale reuniunilor din 13-14 iulie și 29-30 august 2011. Dacă nu există obiecții, atunci le vom considera adoptate. Așadar, haideți să trecem la voturi. Începem cu punctul 6, instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. O rog pe doamna Crața să ia cuvântul dacă dorește, pentru că dânsa este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nimic deosebit de adăugat față de ceea ce am spus data trecută atunci când am examinat amendamentele. Vreau să mulțumesc colegilor pentru colaborare, pentru că am lucrat într-un uh, spirit constructiv, uh, uh, textul a fost îmbogățit prin contribuția tuturor și pe de-o parte, cerem ca dimensiunea feminină să fie luată în considerare în politica de dezvoltare în toate aspectele și, de asemenea, este foarte important să existe instrumente de finanțare separate, pentru că aici există clar o nevoie de îmbunătățiri și femeile trebuie să primească uh, ajutor uh, special, mai ales când e vorba de integrare. Mulțumesc! Mulțumesc. Așadar, haideți să începem votul. Și vom vota în engleză, ca de obicei. Vor vorbi engleză. Începem cu compromisul 4. Cine este pentru compromisul 4, vă rog, ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 43. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci foarte multe amendamente devin caduce. Ajungem la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele, am uitat să supun la vot amendamentul 46. Trebuie să votăm și amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 49. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, amendamentul 10 e caduc. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 51. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul oral. Dacă cineva are vreo obiecție la acest amendament, nu, atunci putem să-l votăm. Amendamentul 59. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Cred că va trebui să verificăm. Verificăm prin vot electronic amendamentul 60. It's adopted. Se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 61. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 62. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 16 e caduc. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 64. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 e caduc. Trecem la amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 e caduc. Amen. Votăm acum 74. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Cartela mea de vot a fost furată. De fapt, uh, probabil că nu vreau să-mi fure cartela de vot, ci portofelul în întregime. Trecem la amendamentul 79. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 80. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 80. Vot electronic. You? Yeah. It's adopted. Amendment 81 in favor. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 85. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 87 pentru. Optzeci și șapte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votăm electronic amendamentul 88. It's rejected. Se respinge. Trecem la amendamentul 89. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 25. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 e caduc. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 e caduc, votăm amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția în întregime. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Mulțumim raportoarei. We then continue to vote on, uh... Continuăm votul cu punctul 7, bugetul Uniunii Europene. Doamna Hannibal nu este prezentă, nu va lua cuvântul așadar. Trecem așadar direct la vot. Și începem cu amendamentul 62-21. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Cred că trebuie să o luăm de la început. Deci am amendamentul 62, 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62 00 Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 62 23 Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 6203. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 6203. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum 6204. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 6204. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 6217. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6205. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 62.05. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62.06. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62.22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6208 se adoptă. 6209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6210 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 20 pentru, împotrivă, se respinge. 62-11. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62-24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 Pentru. Împotrivă se adoptă. 62-30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62-19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62-13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62-02 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu urmează încă votul în Asamblu, mai avem. Mergem la următorul punct. Okay, we then going to vote on the EU 2011 report on policy coherence for development. Urmează, deci, punctul referitor la coerența politicilor. Dau cuvântul doamnei Cescova, care este raportor. Vă rog. Všim všem kolegyním a Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele cu care au contribuit. Am fost uh, mirată să văd că unele puncte au fost complet uh, lăsate pe din afară, sau cel puțin așa au dorit unele amendamente. În dezbaterea din iulie pe care am avut-o în comisie și care a fost foarte scurtă, deoarece prea puțini colegi au fost prezenți, nu am auzit astfel de obiecții. Iar reprezentanții comisiei europene au arătat că raportul pe care eu îl pregătisem era unul acceptabil. Bun, acum mulțumesc tuturor uh, încă o dată pentru cooperare și uh, succes tuturor! Thank you very much for that. and uh, we then start to vote. Președintele, începem votul cu privire la proiectul de aviz Și începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 3 și 4 sunt caduce. Însă amendamentul 5 e valabil. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 și 10 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează 25. Vreți să verificăm la 24? Bine, verificăm deci la amendamentul 24, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Așadar, amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26 și 28 sunt identice și sunt compatibile ca o adăugire la 25. Așadar, le luăm împreună 26 și 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm electronic. Deci la 26 și 28 am deschis votul. Se adoptă.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 Cred că se respinge, dar iarăși nu-mi dau seama. Haideți să verificăm electronic la amendamentul 33. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la 35, care este identic cu 38. Le luăm împreună. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Se respingem. 36 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Se adoptă. Felicitări raportorului. Okej, okay, då eh, går jag till att eh, prata svenska. Am să revin la limba mea suedeză. Așadar, spuneam că voi reveni la limba suedeză deoarece am încheiat voturile și trecem la ordinea noastră de zi. Punctul 9 este un schimb de opinii cu membrii forumului experților din cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Schimbul de opinii de astăzi e primul care are loc uh, cu membrii acestui uh, grup de la înființarea sa. Vom avea ocazia să purtăm o discuție, să ascultăm care este experiența celor din acest forum și cum lucrează ei. Ne pare foarte bine că sunteți astăzi aici, avem 45 de minute la dispoziție, așa că nu să mai pierd vremea cu introducerile. Pur și simplu vreau să vă urez bun venit, doamna Madariaga, și am să vă dau cuvântul puteți hotărâ care dintre dumneavoastră doriți să începeți. Eventual să ne spuneți uh, cum vă desfășurați activitatea. Intervenție fără microfon. Eh, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, pentru această invitație. Hartelijk dank, meneer de voorzitter, voor de uitnodiging. Um, ik denk dat ik uh, omwille van de Consider că, dată fiind presiunea timpului, ar fi bine să nu intru prea mult în detalii despre persoana mea. V-am uh, spus acum câțiva ani uh, cu ce mă ocup și v-am spus care a fost uh, până atunci activitatea mea în materie de nediscriminare. Ați avut mai mulți candidați în fața dumneavoastră și opțiunea dumneavoastră a fost înființați uh, forumul din care fac acum parte. Cam asta a fost introducerea. Acum uh, v-aș spune ce facem noi în acest institut și cum decurg lucrurile. Ele merg bine, dar nu suficient de bine. Să încep întâi cu părțile bune, după care o să vă spun câte ceva și despre neajunsuri. Am să vă prezint rolul meu, rolul nostru și am să vă spun uh, câte ceva despre posibilele îmbunătățiri, după care voi încheia cu un apel la dumneavoastră în ce privește viitorul nostru. Începem deci cu lucrurile bune. Au uh, început să se îmbunătățească lucrurile la noi. Am publicat un raport, avem un centru de documentare care lucrează cu mai multe teme, precum violența împotriva femeilor, avem uh, și uh, instruiri, activități de formare și așa mai departe. Avem și un buletin informativ pe care îl publicăm, în care prezentăm activitățile formului. Trebuie să recunoaștem că a sosit deja momentul să avem rezultate, dar bineînțeles că e E foarte greu ca un astfel de institut să atragă personalul, să desfășoare cercetarea atât de repede. E nevoie de câțiva ani până când putem veni cu rezultate. Deci e nevoie de timp. Dar uh, încă, sau deja pot spune că începem să culegem roadele muncii noastre. Nu vă dau uh, detalii cu privire la munca noastră de cercetare, puteți să vă formați propria dumneavoastră opinie în acest sens. Acum, care sunt uh, părțile în care nu ne descurcăm atât de bine, pot să vă dau câteva exemple. Avem uh, legislație, avem uh, Comisia Europeană de partea noastră, avem, deci, un forum în cadrul institutului, avem un cadru, însă lucrurile care contează se întâmplă la un alt nivel. Și eu cred că ar trebui să încercăm să atingem un nivel mai înalt. Ar trebui să implicăm reprezentanți la nivel mai înalt în administrația și în organizarea noastră. În ce privește managementul personalului, ei bine, eu provin din Olanda. Și cred că știți că noi uh, vorbim destul de deschis și așa voi vorbi și acum. În materie de personal există două lucruri care mă nedumeresc. Mulți dintre angajații noștri nu cunosc suficient de bine problematica egalității de șanse emanciparea femeilor, diversitatea. Poate că în facultate au făcut unele cursuri cu privire la egalitatea de șanse sau problematica femeii și poate că au experiență ca statisticieni, însă adesea aceste cunoștințe sunt unele doar la nivel intelectual și nu au niciun fel de experiență în ce privește modul în care se simt uh, tratați uh, unii, considerați fiind cetățeni de rangul 2. Eu cred că ar trebui să existe un minimum de conștientizare a acestor probleme. Trebuie să ne putem folosi de această experiență ca să lucrăm, dar această experiență nu există. Un alt lucru care mă nemulțumește este legat de politici. Am observat că unii dintre angajații noștri nu cunosc modul în care funcționează Uniunea Europeană, nu știu care e diferența dintre Comisie, Parlament și alte instituții. Sigur, putem ține discuții tehnice, însă cred că avem nevoie de o pregătire mai serioasă în acest sens. De pildă, ar fi bine ca uh, oamenii să știe, de pildă, cu ce se ocupă comisarul de resort, care este impactul crizei asupra locurilor de muncă ocupate de femei. Și așa mai departe. Când aud că se dorește renegocierea criteriilor din platforma de la Beijing, mă gândesc oare uh, avem nevoie de așa ceva? Care ar putea fi rezultatul? Haideți să fim mai sensibili la contextul politic. Mulți dintre angajații institutului nu știu ce se întâmplă la Comisia Europeană. În, în fiecare zi nu știu ce constituie agenda politică și pentru că nu există această conștientizare a problemelor instituționale, Cred că rapoartele și activitatea noastră nu are o legătură prea bună cu ce se întâmplă în realitate. Nu se ține cont suficient de realitatea politică și cred că e păcat. După cum vă puteți da seama, e foarte greu să atragem interesul jurnaliștilor în ce privește politicile noastre. Iar dacă oamenii nu știu ce facem noi, cu siguranță că nici nu li se pare că avem vreo utilitate. Ni se spune în forum să ne respectăm programul de lucru, să ne facem treaba, însă eu cred că dacă vrei să ai un program de lucru bun și să produci uh, niște rezultate care contează, trebuie să fii conectat la ce se întâmplă în jurul tău. Forumul experților începe să funcționeze, am uh, atras mai mulți experți din tot felul de țări, dar nu prea funcționează cum ar trebui. Însă, experții care sunt implicați sunt cu toții de acord că nu știu dacă sau nu mesajul lor este transmis mai departe și nu știu ce se face cu toată acea experiență pe care o aduc. Ca să rezum, nu există o relație suficientă între instituții și experți. Știm că există un organism de supraveghere, participarea din fetele state membre, în formă de experți avem persoane care reprezintă acolo statele respective și care sunt acolo pentru că au experiența necesară. Ei dispun de diferite competențe, reprezintă diferite sectoare sau sunt independenți ca și mine, reprezentanții patronatelor, agenții, uh, organizații de lobby ale femeilor și așa mai departe. Formula crea două grupuri de lucru unul care lucrează la indicatorii la Beijing și celălalt analizează indicele de gen european. Eu am fost președinte celui de-al doilea grup. În formul experților și în grupul de lucru ne-am confruntat cu aceleași probleme ca și în rețeaua de experți. se transmit informații, dar nu știm ce se întâmplă cu acestea. Și acest lucru este descurajant. Ce trebuie să facem acum? Să avem o discuție pe această temă. au spus unii că gata, o să-mi petrec timpul altfel, nu mai îmi pierd vremea aici lăsăm pe alții. Însă e o chestiune care ar trebui să ne preocupe și sper că conducerea Institutului va acționa rapid. Sigur, e dificil să lucrăm în acest mod, avem experții, comisia, formul experților și așa mai departe. Însă asta e munca ce trebuie făcută. Aveți doi reprezentanți la acest forum de experți și aveți doi supleanți. Eu sunt un membru cu drepturi de plină, colega mea din Spania este membru supleant, însă în practică noi suntem amândouă tot timpul acolo. Cred că e important să fim acolo. E important pentru că există uneori acolo reprezentanții unor state care nu îndrăznesc să facă comentarii, nu îndrăznesc să vorbească, pentru că se tem. Se tem de replica pe care ar putea să o primească. Noi însă nu ne temem. Nu cred că o să ajungem la vreun rezultat dacă nu facem decât să stăm aici, fără să ne implicăm în dezbatere în mod concret. Noi am trimis rapoarte după întâlnirile noastre, însă am auzit că acesta nu a fost distribuit membrilor. Și atunci n-am mai trimis rapoarte. Probabil a fost frumos din partea mea, dar să ne dăm și eu. Ar fi probabil o idee bună să trimite un membru al secretariatului la întâlnirile forumului și acestea ne-ar putea transmite mai departe informațiile de acolo. Și, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să spun că ne-ar fi plăcut să știm din vreme de susirea acestor reprezentanți. Ca să rezum, comunicarea nu funcționează foarte bine. În primăvară a venit aici directorul și ar fi trebuit să fim invitate și noi. Era o întâlnire deschisă. Însă nu văd nimeni din conducerea AIGE aici. Aceștia ar trebui să fie interesați atunci când se discută problematica AIGE. Dacă o să ne renominalizați și sper că veți face acest lucru, atunci aș dori să se facă pregătiri mai bune, aranjamente mai bune în vederea unei comunicări mai eficiente. De exemplu, una dintre noi de două ori pe an s-ar putea întâlni cu coordonatorii și ar putea da și transmite informații. Ca să închei. Este un zvon aici că Comisia Europeană va opera fuzionarea între Fra și Aige. Nu știu de unde a venit asta, nu știu dacă e adevărat sau nu. Însă e un zvon serios, grav. Și e nevoie de clarificări în acest sens. Cred că ar fi bine dacă ați discuta acest aspect. Care ar fi avantajele dacă Institutul privind problematica de gen va fuziona cu FRA? Ce aspecte trebuie avute în vedere? Până acum, Fraul a discutat uh, chestiuni ce țin de drepturile omului. Nu s-a uitat doar la rasă și etnicitate. Cred că v-am oferit suficiente informații, cred că am fost suficient de francă și aștept cu nerăbdare să văd ce discuție vom avea. Bună ziua tuturor! În primul rând, dați-mi voie să ce permiteți să cer scuze pentru calitatea vocii mele, dar sunt răcită. Sprijin în proporție de 100% spusele colegei mele, nu am să le repet. Aș dori să vă spun în principiu că am fost desemnată ca prim membru supleant. Dar dintr-o serie de motive am putut să particip la șase dintre cele nouă formuri ale experților. A fost pentru mine o onoare deosebită. Însă, acesta a generat și o serie de incertitudini, pentru că nu știam niciodată ca, ce gen de continuitate vom avea în activitatea noastră. Colega mea a menționat faptul că a prezidat una dintre grupurile de lucru și eu n-am putut să iau parte la activitatea grupului de experți atunci pentru că nu știam în ce măsură pot participa în calitate de supleantă, însă odată cu trecerea timpului, reieșit că practic activitatea mea era una a unui membru cu drepturi de pline, așa că am participat la, la aceste activități apoi, pentru că, într-adevăr, în grupurile de experți poate într-adevăr să aibă loc un schimb de opinii real din cauza dimensiunilor grupurilor și din cauza chestiunilor dezbătute acolo. analizând uh, argumentele pro și contra Institut Forum, ce ne lipsește este posibilitatea discutării în detaliu a fiecărui subiect. Formule de experți s-au desfășurat foarte repede, programul a fost foarte încărcat, membrii de proveniențe diferite, a fost greu de canalizat o discuție. Erau reprezentate acolo diferite instituții, diferite țări în cursul timpului am auzit, într-adevăr, diferite idei și opinii din partea diferitelor țări și diferitelor institute, însă, e, în același timp, e perfect adevărat că niciodată, niciodată nu am știut cu precizie ce urmează să se întâmple în celelalte forme de experți, ne întâlneam cu persoane diferite de fiecare dată. Nu exista o continuitate și de aceea a fost foarte, foarte, foarte greu să mergem mai departe. Însă, iată, așa au mers lucrurile și a trebuit să ne descurcăm. Din uh, perspectiva stricta formului, în ultimii trei ani, institutul a crescut. acesta s-a dezvoltat și-a schimbat personalul, a constituit un personal permanent, au inclus diferiți, diferite persoane pricepute și ambițioase, stabilit un standard de buget ca să ajungă la o anumită stabilitate economică și să-și poată continua activitatea. a cooperat și cu alte persoane, cu alte institute care se ocupă de egalitatea de gen. A fost întotdeauna recunoscător să primească contribuții și idei din partea diferitor altor instituții. Nu uitați, nu e greu să pui pe picioare o nouă instituție pornind de la zero, e chiar complicat mai ales într-o mega-organizație ca Uniunea Europeană. În plus, se era într-o țară mică, în Lituania, însă iată, am avut acest institut totuși și trebuie să recunoaștem valoarea. Cu toate acestea, trebuie să spun că activitatea din ultimii trei ani nu este recunoscută. Deși, iată, institutul operează de câțiva ani, a rămas necunoscut în Europa. Nu se știe de el nici măcar în sectorul de specialitate, a legalității de șansă. Nu este sub nicio formă acel punct de referință care ar trebui să fie. De ce spun asta? Personal consider că una dintre țintele formule a fost aceea de a informa cetățenii în legătură cu existența Institutului pentru Egalitate de Gen și în legătură cu activitatea acestuia. În încercare de a disemina acest mesaj ne-am dat seama că Institutul era quasi necunoscut. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens ar fi următorul. Existau figuri media căror activitate era mai recunoscută decât cea a institutului. E important, iată, să promovezi activitatea unei instituții pentru că aceasta să devină un punct de referință și să devină implicit mai puternică. Mi-ar fi plăcut să avem un fel de foaie de parcurs pentru aceste instituții, ca să putem lua măsuri de ordin mai practic multe puncte de vedere, oamenii așteaptă rapiditate, promptitudine și pragmatism și ne-ar fi plăcut să avem un sprijin mai prompt din partea instituțiilor. Mă gândeam că acest institut ar putea fi un reper atunci când statele membre își vor redacta propriile politici în materie de egalitate de gen. Institutul trebuia să pună în aplicare politicile Comisiei Europene. Însă, cel puțin în opinia mea, lucrurile până acum nu au stat așa. Strategia de comunicare a fost adecvată. Noi am discutat acest lucru în detaliu în forumul experților S-a spus că din motive economice sau din alte motive, cu 27 de țări participând toate, Concluzia însă a fost că e nevoie să îmbunătățim comunicarea, diseminarea acestor activități, folosind rețelele sociale, pentru că oamenii să știe despre noi. A fost și o fel de concurs pentru sigla instituției, un calendar anual femeilor care inspiră Europa, însă cam atât. Cam cu atât s-a ieșit și aceste măsuri, în opinia mea, nu sunt suficiente. Deci, marea slăbiciune a institutului este că lumea nu-l cunoaște și nu îl privește ca pe un punct de referință în Europa. Și ar mai fi un aspect, zicem, de ordin strategic. Dacă institutul ar putea oferi, de exemplu, subvenții sau granturi pentru participarea anumite proiecte, atunci ar fi mai bine cunoscut. Nu știu dacă se poate din motive economico-bugetare, însă cred că așa ceva ar facilita promovarea activităților institutului la nivel general european. Iată, au trecut cinci ani de la fondarea Institutului. E timpul acum să-l relansăm. A durat mult până s-au închegat diferitele structuri, până s-a stabilit o ordine, agenda de lucru, s-au stabilit grupuri, s-au centralizat date statistice și indicatori, însă acum e timpul să se treacă la măsuri, la acțiuni concrete. Sigur, acestea sunt probleme spinoase, dar sunt convinsă că în cele din urmă importanța unui institut poate fi judecată doar pornind de la realizările de ordin practic și ar fi bine să propunem măsuri concrete ca parte a strategiei convenite pentru anii ce vin astfel încât institutul să se ocupe de chestiuni cum ar fi remunerarea egală, accesul la, locul, la, la piața forței de muncă, egalitate de șanse, angajarea femeilor la nivel corporatist, introducerea și acolo a unor măsuri de programare a activităților zilnice care să permită totuși femeilor să aibă și o viață de familie. Aceste lucruri ne-ar putea într-adevăr permite să arătăm oamenilor ce facem în termeni concreți. De asemenea, ar fi o idee bună să lucrăm în paralel și la chestiuni care țin de violența cu substrat de gen, și aceste activități desfășurate de institut ar putea fi puse în aplicare la nivelul statelor membre. De asemenea, am putea discuta rolul bărbaților în noua societate egalitaristă, spre care tindem. Instituțiile trebuie să-și configureze strategiile și să ofere îndrumare statelor reprezentate. Însă vorbim aici de viteze diferite, de niveluri diferite. Cred că Trebuie să coordonăm aceste strategii, pentru că toate aceste chestiuni sunt esențiale pentru viitor. Și vrem, într-adevăr, să putem vorbi de Europa în care toți oamenii sunt egali în fața legii și beneficiază de egalitatea de șanse. Dacă se impun sancțiuni statelor care încalcă regulile în materie de concurență sau competitivitate, atunci putem impune sancțiuni și împotriva acelor state care nu respectă egalitatea de gen. E important ca Forumul Experților și Consiliul de Conducere, precum și alte organisme specializate, să participe la diseminarea rezultatelor obținute de institut. Iar institutul trebuie să fie prezent pe rețelele sociale. Trebuie să câștigăm în vizibilitate. Pentru organizații europene, cum ar fi și Comisia noastră, dar și pentru Comisia Europeană, să dea dovadă mai multă încredere în acest institut și să-i ofere instrumentele necesare, bugetare sau de alt soi, de care are nevoie pentru a putea lucra în mod eficient. Și dacă aveți întrebări, îmi va face plăcere să vă răspund. Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru toate aceste informații pe care ni le-ați oferit. Vă suntem deosebit de recunoscători pentru această franchețe și deschidere deplină. E important, într-adevăr, să știm și noi ce faceți dumneavoastră. Deschid acum discuția. Prima intervenție, doamna Bauman. Köszönöm szépen, és én is szeretném megköszönni a rendkívül őszinte is. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă mulțumesc pentru spiritul deschis în care ați venit să discutați cu noi astăzi. Și eu, vă mărturisesc, sunt îngrijorată că uh, conducerea aici nu este reprezentată aici, nici nu știu dacă au fost invitați. Pentru că da, într-adevăr, acest institut uh, s-a născut cu mare dificultate și atunci când uh, privim ceea ce ați spus și dumneavoastră, și anume faptul că acesta nu reprezintă un punct de referință în Europa, cu toate că acele două organisme, Ege și FRA, au fost înființate tocmai uh, pentru a fi un punct de referință, avem și noi senzația că această instituție încă nu și-a găsit uh, misiunea, rolul pe care să-l îndeplinească. Pentru că, într-adevăr, ar fi momentul să, re, să devină un punct de referință și să-și formuleze sarcinile foarte importante. Da, se organizează tot felul de ateliere, se uh, tipăresc calendare, problema nu este că desfășurați astfel de activități, dar uh, punctul central al activității institutului, ar trebui să fie altul. Activitatea acestei instituții merge, din câte am auzit de la dumneavoastră, într-o anumită direcție um, care este susținută Uh, și care de asemenea dorește să susțină activitatea desfășurată de Consiliu și de Comisie, ceea ce e important, dar acesta nu este misiunea principală a EIG. Da, într-adevăr, uh, a fost o problemă cu personalul uh, la început, dar nu putem să deplângem această situație 5 ani de zile, trebuie să o depășim. Uh, ne îngrijorează mai ales faptul că obiectivul institutului nu este doar acela de a pune în cifre sau în date obiectivele comisiei, ci de a deveni un institut independent a cărui activitate să aducă profit tuturor. Aveți dreptate și noi știm că contactele nu sunt ideale între conducere și forum și poate chiar și între institut și parlament. Și credem că este îngrijorător acest lucru. Ați spus și dumneavoastră că există o tendință pe care o vedem din nou și din nou ca EG și FRA să fuzioneze. Există și alte uh, subiecte pe ordinea de zi uh, care sunt foarte discutate. Aici, în comisia noastră, suntem de părere că FRA are un orizont mult mai uh, larg și un domeniu de responsabilitate mult mai mare. Și acolo unde FRA, Agenția Drepturilor Fundamentale, rămâne la nivel superficial în activitățile sale, acolo are Institutul pentru Egalitatea de Gen sarcina de a intra în profunzime. Aici încă e nevoie să se lucreze. Și cred că e foarte important să vedem împreună care trebuie să fie misiunea, activitatea centrală a Institutului. Poate că Parlamentul ar putea să ceară un uh, studiu în acest uh, sens. Atunci când Parlamentul European uh, cere studii, uneori avem niște rezultate foarte proaste. De exemplu, am avut, am cerut acum doi ani un studiu cu privire la concediul de maternitate și uh, avizul de experți pe care l-am uh, primit a fost de calitate foarte proastă. Cu toate că astfel de politici necesită uh, uh, informații foarte bine fundamentate, pentru că e vorba de politici care sunt pe termen lung, de care ne ocupăm nu de astăzi sau de ieri, ci de mai mult timp. Deci ar trebui să vedem de ce nu se pot cere astfel de studii institutului acest lucru mă, mă îngrijorează, pentru că acest lucru nu intră în domeniul de competență al Agenției Drepturilor Fundamentale. În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru anul 2010, când s-a făcut propunerea ca cele două instituții să fuzioneze, eu nu știu din ce comisie a venit uh, această propunere, dar majoritatea Parlamentului a susținut aceasta. Uh, propunere, cu toate că noi în comisia noastră suntem poate de o altă părere. Dar această chestiune a fuziunii va fi pusă din nou și din nou pe ordinea de zi dacă institutul nu poate să dovedească progrese în activitatea sa. Poate pe pagina uh, web a Institutului ar putea să apară astfel de informații. Eu consider că faptul că sunteți uh, prezente astăzi alături de noi reprezintă o, o posibilitate pe care am putea să o folosim și atunci când avem pe ordinea de zi raportul anual al Institutului, atunci ar trebui să reluăm această discuție și toate lucrurile pe care le-ați prezentat. Pentru că noi nici măcar nu avem habar care sunt subiectele de care se ocupă acest forum și nu putem să ne ocupăm de ele în fiecare lună, dar de două ori pe an, o dată când se discută raportul anual și în al doilea rând când se discută bugetul, cu aceste ocazii ar trebui să auzim nu doar opinia uh, institutului, ci și uh, să avem, să beneficiem de prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc deocamdată încă o dată pentru prezență și pentru atitudinea deschisă, pentru că, vedeți, și noi suntem îngrijorați atunci când vedem că apar uh, în mod repetat astfel de uh, propuneri de fuziune pe ordine de zi și până la urmă se creează impresia aici în Parlament că agențiile nu sunt atât de utile, sunt de fapt uh, niște organisme care consumă bani și noi vrem să putem apăra activitatea agenției dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Acum doamna Gabriel. monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să mulțumesc expertelor prezente aici pentru um, această prezentare foarte pertinentă, dar mai ales pentru curajul cu care au abordat uh, aceste teme. Nu vreau să repet cele spuse de doamna Bauer, care are dreptate atunci când um, abordează în acest mod uh, problemele care ne preocupă pe noi la Comisia pentru Egalitatea de Șanse. Vreau să se revin la niște lucruri pe care dumneavoastră le-ați subliniat. Trebuie să îmbunătățim modul de comunicare dintre dumneavoastră și comisie și de asemenea trebuie să avem o colaborare mai bună în ce privește monitorizarea informațiilor și schimbul de date. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe aceste două probleme, iar în intervenția dumneavoastră am identificat două cuvinte cheie, vizibilitate și utilitate. Credibilitatea depinde de acestea două. Așadar, mai întâi trebuie să sporim vizibilitatea institutului, iar în acest sens trebuie să facem mai, mai multe lucruri concrete. Dumneavoastră ați spus că veniți cu o contribuție, dar uh, nu uh, vedeți uh, roade concrete. E bine, trebuie să facem ceva în sensul ăsta, pentru că dacă nu, vom continua cu analize și statistici pe hârtie pe care nu le putem folosi în practică. Iar această practică nu va face decât să alimenteze zvonul, care de fapt nu este un zvon, anume că nu avem niciun interes să, uh, să eficientizăm uh, activitatea noastră și de asta nici nu fuzionăm agenția cu institutul. Suntem totuși în context de criză economică și argumentele acestea practice cântăresc greu. Știm că membrii Parlamentului au votat majoritar în favoarea fuziunii și am uh, văzut că institutul a a avut o atitudine mult mai serioasă în această privință. Ați uh, abordat în sfârșit problemele. În ce privește experții, sunt uh, mirată să aud că există experți care nu sunt suficient de bine informați, care nu au cunoștințe practice sau nu cunosc această problematică în întregime. Ce propuneți? Cum puteți selecționa oameni care au uh, o pregătire mai bună, care ar fi criteriile de selecție și cum puteți asigura transparența ca să ne convingem că cei care lucrează acolo corespund criteriilor pe care le-ați definit atât de clar. De asemenea, vreau să mă mai refer la strategie. Mă bucur să văd că în 2013 Institutul vrea să lanseze o strategie de comunicare concretă la mai multe niveluri și uh, m-aș uh, întreba cum funcționează această strategie. Cum credeți că veți putea îmbunătăți schimbul de informații între institut și comisia noastră, FEM? Și, încă o dată, cum veți spori vizibilitatea activității institutului? Iar, în al doilea rând, v-aș întreba dacă există un mecanism care permite Institutului să urmărească lucrările comisiei noastre și astfel să vină cu o contribuție mai activă, să vină cu date pertinente în ce privește um, ocuparea câmpul muncii și alte teme. Cred că astfel am putea să îmbunătățim și mai mult colaborarea noastră. După cum știți, noi în Parlament, noi comisia aceasta, organizăm audieri publice pe anumite teme de interes comun și am observat adesea că dumneavoastră nu participați la aceste audieri. Mă gândesc doar la ultimele două, trei audieri organizate aici și îmi dau seama că dumneavoastră ați uh, lucrat pe aceste teme, dar nu ați venit să audiați ceea ce facem noi aici. Ați uh, subliniat foarte bine intervenția dumneavoastră că um, și noi lucrăm și dumneavoastră lucrăm însă în paralel. Aflați că noi vă susținem în această comisie, însă ca să răspundem criticilor serioase și uh, importante care pot să afecteze discuții precum cea referitoare la fuziunea agenției cu institutul, uh, să știți că noi suntem aici, vrem să putem conta pe dumneavoastră, sperăm și noi să putem conta pe dumneavoastră și sperăm să putem uh, colabora astfel încât să obținem rezultate practice. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! N-aș vrea să încheiem uh, prea repede, însă această, acest punct Însă iată că ne-am depășit puțin perioada alocată și v-aș ruga să încercați să fiți cât mai subcinți pentru ca oaspeții noștri să poată răspunde. Doamna Gurmai, trei minute maximum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, să le revăd pe estimatele colege, pe experte și mă bucur să vă revăd pe toți și sper că ați avut o vară odihnitoare. Există o regulă. Atunci când cineva reprezintă pp ul uh, dorește să vorbească, poate să vorbească cât vrea și apoi uh, eu, uh, care reprezint socialiștii și democrații, nu pot să vorbesc decât 3 minute. Mă rog, nu mi se pare foarte corect. În orice caz, ca a fost uh, vicepreședinte a acestei comisii, am încercat întotdeauna să aducem o contribuție cât mai importantă la activitatea institutului. Știam cât de important este să selectăm cei mai buni experți pentru acest institut și suntem foarte mândri că pe uh, vremea respectivă Uh, am putut să trimitem experți de bună calitate în acest uh, forum. Cred că am luat niște decizii foarte bune în acea perioadă. Sunt uh, oarecum surprinsă. Am auzit că dumneavoastră ați realizat rapoarte, dar despre care noi n-am aflat. Trebuie să vă spun că comisia noastră se confruntă acum cu această problema. Am fost uh, tratați uh, de multe ori, uh, comisia noastră este tratată ca un copil vitreg, care ar trebui să fie, de fapt, desfințată pentru că nu e foarte utilă. Și aceleași vorbe le auzim și despre Institutul pentru Egalitatea de Gen. Se spune că doi ani de zile nu s-a întâmplat nimic de când a fost înființat acesta. Și da, Lituania este o țară foarte frumoasă, dar este un pic uh, îndepărtată, izolată din punct de vedere geografic, tehnic, este un pic mai greu să călătorești către Lituania. Și vreau să reflectez la ceea ce a spus Edith Bauer. Uh, și, într-adevăr, am vrea să vă vedem, să vă auzim de mai multe ori pe an și să putem citi rapoartele dumneavoastră, pentru că astfel putem să controlăm calitatea Uh, activității institutului. În al doilea rând, eu sigur că sunt adepta comunicării. E un produs care trebuie să fie vândut, dar, în primul rând, este importantă calitatea produsului, nu uh, în ce măsură acesta poate fi comercializat, ci cât de bun este acest produs. Egalitatea de gen, egalitatea de șanse între femei și bărbați nu poate fi promovată decât dacă avem o activitate de înaltă calitate. Am să respect cele trei minute, domnule președinte. Ehm, mi se pare foarte utilă această discuție și vă mulțumesc pentru prezență și pentru uh, prezentări. Sunt uh, convinsă că dacă veți transmite rapoartele dumneavoastră secretariatului nostru, atunci domnul președinte va face totul pentru ca și noi să primim aceste documente. Mulțumesc! Det kommer jag göra och jag ber om ursäkt att jag på något sätt Categoric vom face asta. Și îmi pare rău că a trebuit să limitez intervenția socialiștilor și democraților la trei minute, însă aici considerentul nu a fost politic, ci ținea strict de oră. Dau cuvântul doamnei Peredica. Mulțumesc foarte mult, Domnule președinte, în primul rând aș dori să le mulțumesc celor doi experți pentru prezentările făcute și pentru activitatea pe care au desfășurat-o de la nominalizarea lor încoace. Am aflat și acum că, iată, una dintre ele a fost membru supleant și s-a confruntat cu multe probleme. Uh, Însă, dincolo de asta, trebuie să fim acum deschiși și să spunem lucrurilor pe nume. Nu cred că experții pot fi învinovățiți de aceste deficiențe din activitatea institutului. Și prima chestiune pe care aș dori să o ridic este dacă instituțiile europene, începând cu Parlamentul nostru, au încredere și sprijină activitatea desfășurată de acest Institut European pentru Egalitatea între genuri. Sprijină Comisia noastră activitatea instituției într-un mod decisiv, sprijină statele membre activitatea Institutului într-un mod susținut. Și dacă suntem sinceri, răspunsul este nu. Pentru că dacă instituțiile europene, în frunte cu Parlamentul, ar fi avut încredere în acest institut, atunci categoric altele ar fi relațiile, nu s-ar pune sub semnul întrebării existența, nu s-ar vorbi de o fuzionare, pentru că de fiecare dată când vorbim de reduceri bugetare, ajungem să tăiem în acele domenii care se referă la egalitatea între bărbați și femei. Deci primele, primele critici trebuie să fie îndreptate împotriva nouă înșine. Dacă vrem ca acest institut să funcționeze, atunci Parlamentul trebuie să sprijine mai categoric activitatea sa și să stabilească concret ce dorim ca acest institut să facă. Va trebui institutul să pună în aplicare măsurile adoptate de comisie în acord cu Parlamentul? Cred că da. Asta ar fi bine din punct de vedere strategic la nivel european. Asta ar însemna că va trebui să avem relații bune cu toate statele membre, cu regiunile europene și cu fiecare institut. Dacă vorbim de un institut european, acesta ar trebui să fie un punct de referință. Pentru mine asta înseamnă că va trebui să aibă ideile cele mai inovatoare și exemplele de bună practică. Aceste exemple de bună practică ar fi trebuit să fie diseminate peste tot. Știm că s-au luat măsuri de succes până acum, dar ce lipsește în prezent lipsește din cauza că nu am oferit suficient sprijin institutului. Problema nu e cu experții de acolo, aceștia au fost numiți de Parlament și acum, în noul exercițiu, nu știm dacă să mai fie numiți sau nu. Prin urmare, trebuie să consolidăm structurile existențe, existente și să întărim sprijinul pe care îl oferim. S-a vorbit aici de măsuri de ordin prac, de ordin practic. Din acest punct de vedere, va trebui să relansăm activitatea institutului, să ne hotărâm dacă avem încredere sau nu în acesta, să-i dăm sprijinul bugetar de care are nevoie și să luăm în serios. Și să ne asigurăm că și celelalte instituții europene fac asta și pe această bază putem realiza o coordonare între activitatea institutului în activitățile institutului și să vedem dacă într-adevăr suntem cu toții pregătiți pentru aceste mers, pentru că noi cu toții reprezentăm o țară sau o regiune și vrem să ne asigurăm că măsurile de succes ajung să fie puse în aplicare printr-o coordonare adecvată în, în toate țările, că să avem coordonare la nivel european. Iată, trebuie în primul rând să ne facem autocritica e ușor uh, să diseminezi aceste informații, dar dacă vrem să facem asta, e nevoie de voință politică și tocmai voința politică ne lipsește în prezent. Vă mulțumim, doamna Leotar urmează. Ja, dank u wel. Ik zal proberen heel kort te houden. Ik wil als eerste... Uh, Foarte pe scurt, eh, aș dori să mulțumesc mai întâi ambelor reprezentante pentru această preciză, prezentare precisă a aspectelor pozitive, dar și negative. Dacă ajungi să definești problemele, cred că se pot, se, e primul pas în direcția rezolvărilor. Un institut ca AGE poate să aducă o contribuție pozitivă dacă e gestionată așa cum trebuie. Am o întrebare pentru ambele reprezentante. Acum că s-au subliniat problemele și aspectele negative, aveți cumva și o serie de recomandări pe care ne l ați putea prezenta. Vorbeați de problema comunicării între dumneavoastră și comisia noastră parlamentară. Cred că astfel de probleme le putem rezolva ușor. Și eventual, domnule președinte, la o altă întâlnire a coordonatorilor, n-am putea cumva să stabilim cum am putea comunica cu acești reprezentanți și cum putem îmbunătăți această comunicare cu reprezentanții noștri și cu instituțiile respectivă. Dacă vrem să primim rapoarte de la experți și acestea nu vin, atunci să întrebăm de ce n-a venit, de ce există această fractură în comunicare, să vedem care sunt motivele concrete. În materie de audieri, ar fi bine să avem reprezentanți ai institutului aici aceștia deci ar trebui să fie prezenți. Și ei trebuie să vadă ce avem noi pe ordinea noastră de zi. E important. Dacă vrem într-adevăr să folosim eficient acest institut, atunci și cei de la institutul respectiv trebuie să se concentreze pe aceeași uh, problematică pe care avem și noi în vedere în comisia noastră. Cam așa văd eu o, o soluție și aș vrea să aflu ce soluție ați avea și noastră în minte. Președintele, revenim la oaspeții noștri și vă rog să încercați să răspundeți pe cât posibil la întrebările și comentariile de până acum. Ja, dank u wel. Uh, ik constateer eigenlijk dat... Mulțumesc văd că avem aceleași preocupări. Unele lucruri nu merg bine, dar pot fi îmbunătățite și trebuie să o facem. Acum aș vrea să spun uh, pe loc uh, un lucru foarte important. Noi nu suntem uh, plătiți pentru această activitate, ne luăm din timpul nostru liber. De asemenea, nu suntem plătiți pentru că venim aici vizita mea aici, la dumneavoastră, nu mi-aduce niciun ban. Bun, am vrut să spun asta ca să se știe. Mi-ați cerut o listă de recomandări. Da, aș putea să vă furnizez o astfel de serie de recomandări, pot să vă o transmit prin e-mail, nu e neapărat să vă prezint aici și cred că cam într-o lună, într-o lună și jumătate putem să elaborăm o astfel de listă de recomandări în ce vă privește și în ce privește institutul. tot ce putem face este să ne folosim de mijloace de persoasiune pe care le avem, avem uh, eventual posibilitatea să spunem institutului următoarele. Dacă vreți să angajați oameni, atunci uh, trimiteți la Parlament, la Comisie, la Consiliu, trimiteți să vadă cum funcționează efectiv aceste instituții. Aceasta ar putea fi o recomandare printre cele pe care le am în minte. Doamna Liotard s-a referit la rolul Parlamentului și a acestei comisii. De ce cercetarea este făcută altundeva și uh, nu cu mijloacele proprii? Nu știu. Ar trebui să știți că și institutul nostru subcontractează astfel de studii. Și cred că ar fi bine să le putem coordona. Am uh, găsit aici, în Parlament, uh, trei rapoarte pe care dumneavoastră le-ați cerut și uh, unele dintre ele se ocupă de ceea ce cade în sfera Institutului European. E păcat că există asemenea suprapuneri. În ce privește strategia de comunicare, cred că colega mea se va referi la asta mai târziu. Mai e nevoie și de voință politică, dar despre acesta, aceasta, din nou, colega mea va vorbi chiar acum. Da, nu vreau să repet uh, cele zise mai devreme. Preocuparea mea cea mai mare se referă la viitor. Noi dorim să existe încredere în institut, să existe o colaborare mai bună între institut, parlament și ceilalți actori, uh, dar îmi dau seama că institutul ar putea să fie slăbit uh, și mai mult printr-o fuziune. Cred că lucrul cel mai uh, rău pe care l-ar putea suferi institutul este o fuziune cu un alt organism. Intrarea pe un teritoriu necunoscut. Ne dorim ca el să devină un punct de referință, însă cel mai rău lucru pe care l-ar uh, putea suferi ar fi ca el să fie fuzionat, înghițit și astfel să dispară în cadrul unui uh, alt organism. Ar trebui să clarificăm acest lucru. Cei care sunt în măsură să o facă ar trebui să clarifice această problemă. Ar trebui ca noi să relansăm institutul și să încercăm să avem uh, niște acțiuni, uh, niște demersuri care se ducă la rezultate concrete. Dar uh, e clar că nu vom putea obține rezultate bune, rezultate concrete, dacă el va cădea la un nivel de o importanță și mai mică. Așa cum spunea colega mea, suntem gata să facem îmbunătățiri, însă, în același timp, Trebuie să știm uh, ce vor să facă instituțiile europene cu acest institut. Dacă în viitor se prevede o fuziune a institutului cu un alt organism, atunci nu cred că mai are sens să venim cu recomandări. vreme de mai mulți ani, noi am tot uh, cerut uh, o mai mare vizibilitate și ne-am dedicat foarte mult din timpul nostru vizibilității la toate nivelurile. Iar când avem uh, un astfel de institut care are nevoie de asistență și de sprijin pentru a putea fi recunoscut ca un punct de referință, e bine, dacă ai de gând să îl uh, unifici cu o altă instituție, cu un alt uh, organism, înregistrezi un regres. Practic, nu ajuți acel institut. Dacă aceasta este posibilitatea pe care dumneavoastră o aveți în vedere, înseamnă că mergeți în sensul opus a ceea ce dorim noi. Dacă vrem ca institutul să fie mai vizibil, avem nevoie de sprijinul tuturor, avem nevoie de încredere în activitatea institutului. Acest institut e un uh, copil, ca să zic așa, care a fost adus pe lume de Parlament și are nevoie de susținere are nevoie de sprijinul dumneavoastră. Trebuie să îi definiți clar rolul și dacă vreți ca institutul să devină un punct de referință în ce privește egalitatea de șanse în Europa, ei bine, eu, în calitate de expert și de participant la forumului experților, eu asta v-aș cere dacă vreți să facem progrese. Trebuie să putem uh, lucra în condiții adecvate. Până la urmă, noi facem parte din institut, însă nu suntem cei care lucrează acolo zi de zi pentru a îl dezvolta. Nu suntem parte din personalul angajat acolo. Ce putem face noi este să îi gândim un viitor și să-i dăm uh, impulsuri. Acesta este apelul meu către dumneavoastră și anume să vă gândiți la activitatea viitoare a Institutului și uh, să nu luați în calcul uh, fuziunea. Dar, desigur, noi vom respecta orice decizie luați dumneavoastră. Președintele, mulțumim. Haideți să încercăm să tragem câteva concluzii la nivel formal. În uh, comisia noastră avem o majoritate covârșitoare care are încredere în institut și care dorește ca acest institut să continue să existe în forma actuală și să se dezvolte. Cu toate acestea, institutul nu este suficient de bine cunoscut, iar uh, Parlamentul ca instituție dorește să se ia în calcul ideea unei fuziuni între institut și agenție, dar acestea este părerea Parlamentului și nu a Comisiei noastre. Noi va trebui să ne străduim din greu să modificăm această părere. Nu există încă o decizie în acest sens, dar uh, există destule semne care ne pot îngrijora. Am luptat foarte mult pentru înființarea acestui institut, acum Trebuie să ne asigurăm că el poate să funcționeze corect, să-i creăm cadrul necesar. Institutul este încă tânăr, așa că eu aș prefera să l lăsăm să continue să existe așa cum este acum, măcar o perioadă. Mulțumesc tuturor pentru opiniile exprimate. Așa după cum ați remarcat, prezentările invitaților invitatelor noastre au fost foarte deschise, foarte directe și mă bucur acest lucru. Sper să putem colabora în același spirit și pe viitor. De asemenea, cred că este o idee foarte bună să facem așa cum spunea doamna Liutar, să analizăm acest uh, lucru în uh, ședința coordonatorilor. Nu știu dacă o putem face chiar cu proxima ocazie, dar cândva în ședința coordonatorilor ar trebui să o facem. Mulțumesc încă o dată invitatelor noastre pentru că au venit aici. Dezbaterea a fost una valoroasă și vă mulțumim pentru că v-ați deplasat aici ca să fiți alături de noi și um, pentru că ne-ați împărtășit din experiența și părerile dumneavoastră. A fost uh, constructiv, ne-ați uh, împărtășit câteva idei bune. Vi går då vidare i, på dagordningen och då har vi kommit till punkten 10. Așadar, dragi colegi, haideți să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 10, semestrul european. Mă tem că va trebui să citesc în engleză, spune președintele, semestrul european pentru coordonarea politicii economice, aplicarea priorităților pentru 2000.